care se reia după pauza de ieri. Stimați deputați, pe ordinea de zi avem următoarele puncte. Prezentarea de către Consiliul a proiectului de buget general exercițiu 2010 și am onoarea să urez uh, bun venit alături de noi reprezentantului Consiliului Lindblad Hansen, secretar de stat al Ministerului de Finanțe suedez. De asemenea, mă bucură prezența alături de noi a reprezentantului Comisiei, domnul Semeta, căruia îi mulțumim pentru că se află astăzi aici. Și, în primul rând, voi da cuvântul reprezentantului Consiliului, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului, doamnelor și domnilor. Pentru mine este o onoare să mă pot afla în mijlocul dumneavoastră. Vă sunt foarte recunoscător. Sper că va fi interesant pentru dumneavoastră să vă prezint propunerea Consiliului. Europa se află în fața unor mari provocări. Situația economică se pare că se îmbunătățește, lucrurile par a se stabiliza, riscurile par că se reduc. Totuși, se află mari probleme în fața noastră, crește șomajul, cresc deficitele, cresc datoriile. Cu alte cuvinte, este nevoie de bugete pe care să le concepem pe termen lung. Multe țări au încă un drum dificil în față înainte de a ajunge la un buget echilibrat. Demografia va exercita presiune asupra bugetului. Schimbările climatice vor exercita presiune asupra bugetului și asupra repartiției resurselor. Cu alte cuvinte, planificarea bugetului trebuie să fie orientată pe provocările viitorului și trebuie să punem un accent pe o plusvaloare europeană. Este important să depășim criza economică. Mi se spune să mă ridic în picioare, iată că o fac, spune vorbitorul. În felul acesta va trebui să mă aplec puțin asupra documentelor, dar sper să mă descurc. Pe termen lung trebuie să sporim competitivitatea. Este important să decidem cum abordăm problemele. Este nevoie de disciplină bugetară, de un buget sănătos. Este vorba despre stimularea cercetării, uh, științei, competitivității, uh, spiritului inovator în societate și, în general, de uh, fortificarea socială. Și acestea sunt și principalele noastre obiective prin propunerea noastră. Logica este ușor de înțeles. Dacă îți dorești creștere, dacă îți dorești o ocupare a forței de muncă într-un uh, procentaj cât mai mare, trebuie să procedezi precaut, trebuie să elaborezi o politică care să se bazeze pe educație, pe dezvoltarea infrastructurii, agriculturii și în același timp echilibrarea veniturilor pretutindeni în Europa. Propunerea noastră dorește să fie echilibrată, este ambițioasă în comparație cu anul 2009 avem uh, un plus de 1,1%, respectiv de 4%. Și Următoarele cerințe sunt, din punctul nostru de vedere, esențiale. Bugetul trebuie să creeze o garanție că vor exista posibilități de finanțare pentru prioritățile politice ale anului 2010. Uniunea Europeană trebuie să reacționeze rapid la situații noi eventual neașteptate, trebuie să punem accentul pe crearea unei plus valori europene, disciplina bugetară, administrarea sănătoasă a banilor sunt esențiale pentru că altfel vom înregistra un nou recul. Este important să respectăm marjele superioare pe care ni le propunem, în același timp să păstrăm flexibilitatea pentru situații neprevăzute. Proiectul nostru prevede 180 de milioane de uh, bani puși la dispoziție pentru plăți, angajamente de plată și uh, 120 de milioane pentru plăți. Trebuie să ne străduim ca proiectele pe care ni le-am propus să fie și implementate. Acestea ar fi criteriile esențiale. Aș dori să mă refer la diversele rubrici. Rubrica 1A, cercetare, investiții, energie, infrastructură. Aici trebuie să punem la dispoziție uh, sume mai mari. Apoi, problemele care se referă la conjunctura economică, aici avem 8% uh, suplimentar, sume suplimentare prevăzute. Asta înseamnă deja foarte mult pentru că uh, planul european de dezvoltare uh, economică urmează să mai fie discutat în această toamnă. 1B Consiliul a preluat propunerea Comisiei în ce privește angajamentele de plată. Aici am operat mici reduceri în comparație cu propunerea inițială. Noi ă, totuși avem o creștere de 3,2% în comparație cu 2009. Rubrica 2. Aici Consiliul de asemenea a prevăzut o suplimentare în comparație cu anul 2009 4,5%, respectiv 9,5% uh, uh, suplimentar la credite de angajament și credite de plată. La rubrica 3. Aici am operat unele ajustări față de proiectul anterior. Politica de migrație, respectiv Frontexul, vor primi mai mulți bani. La rubrica 4 este deosebit de important să respectăm limitele superioare propuse pentru a putea face față și unor situații neprevăzute. Consiliul garantează aici 310 milioane euro în prima lectură. Asta este deosebit de important. În ce privește uh, asistența, ajutoarele oferite în situații de catastrofă, aici am preluat propunerea Comisiei în ce privește politica de securitate, politica externă. De asemenea, există o suplimentare a sumelor pentru a dispune de fondurile necesare. Costurile administrative. Situația economică solicită uh, operarea unor reduceri. Uh, cheltuielile administrative nu trebuie să crească uh, într-un ritm mai mare decât inflația. Instituțiile, pe de altă parte, necesită uh, servicii noi, agenții noi pentru 2010. Nu ne-am propus să înființăm. În iulie uh, în cadrul negocierilor de compromis uh, s-a atras atenția asupra importanței de a ajunge la un numitor comun în ce privește fondurile de care vom dispune, am atras atenția asupra faptului că în politica imobiliară va trebui să ă, ne apropiem unii de alții și în toamnă vom mai discuta această problemă. Înainte de a, de a ajunge la final, aș dori să atrag atenția asupra atmosferei pozitive care a domnit în uh, cadrul întâlnirilor noștri cu Parlamentul European și eu cred că uh, singura modalitate de a ajunge la un buget sănătos este o cooperare constructivă. Mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat, pentru prezentarea făcută noi decidem ca vorbitorii să se ridice în picioare pentru că de obicei intervențiile lor sunt tot mai scurte. Puteți să mă întrebați de ce stau eu jos. Atunci când țin un discurs, mă ridic și eu în picioare și toată lumea respectă această regulă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea făcută. Iar acum, următorul vorbitor din partea Comisiei Europene, domnul Argheta Șemeta. Mr. President. Domnule președinte, rați membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, este o plăcere deosebită pentru mine să vă vorbesc în această dimineață. Știu că primele faze ale acestei dezbateri bugetare, anume negocierile de conciliere, au avut loc într-o atmosferă extraordinar de pozitivă și sper că această atmosferă să se păstreze și în săptămânile următoare. Mai sunt multe de făcut în ce privește procesurile pentru stabilirea bugetului pentru 2010. De asemenea, trebuie stabilite eh, date, detaliile cele de-a doua faze a planului de relansare economică european. Iată cum eh, toate elementele trebuie să fie congruente. După o eh, primă lectură în Consiliu, Comisia consideră că uh, limitările impuse de Consiliu uh, nu sunt atât de severe ca și anul trecut. Aș vrea să evidențiez unele chestiuni totuși. Regretăm că uh, Consiliul a tăiat 1,8 milioane euro în angajamente de plată. Asta în special la capitolele 1A și 4. Credem că acest lucru transmite mesaje negative în ce privește crearea de locuri de muncă. De asemenea, eh, trimite semnale negative în ce privește asistența postaderare. În ce privește eh, administrația în domeniul eh, cercetării, aici limitările sunt de asemenea severe. În ce privește reducerile bugetare pentru anumite eh, agenții, acestea sunt eh, de ordin general și sunt în acord cu activitatea agențiilor. În ce privește eh, costurile administrative, acestea ar putea fi, odată reduse, ar putea fi cu impact asupra activității de cercetare și în domeniul inovației. Eu sper că la prima lectură în Parlamentul European această reduceri bugetare se vor redresa. Uh, sunt uh, totuși uh, reasigurat de propunerea Comisiei, pe că Consiliului, că într-o a doua lectură s-ar putea să avem o situație mai bună. Oricum, Comisia la sfârșitul lunii octombrie va prezenta o nouă propunere. Um, Comisia a prezentat situațiile cheie autorității bugetare. Aici cerem, de exemplu, plus 95 de milioane eh, de euro angajamente pe plate și plus 60 fonduri operative pentru eh, reconstrucția în Gaza și pentru autoritatea palestiniană. De asemenea, eh, cerem suplimentarea Uh, fondurilor pentru uh, schema de, uh, de import de banane și de comerț cu banane cu statele agreate. De asemenea, în ce privește susținerea statelor în curs de dezvoltare pentru combaterea modificărilor climatice, aici cerem fonduri suplimentare pentru a corespunde obiectivelor ce urmează să fie stabilite la Copenhaga. Comisia a fost modestă când a propus o creștere de doar 0,9% a fondurilor, a bugetului administrativ. Președinția însă iată că a operat alte reduceri ale capitolelor administrative în activitatea Comisiei. Totuși, Sper că Parlamentul va redresa aceste uh, fonduri tăiate de către Consiliu. Sper că consultările noastre vor fi uh, constructive și că, până la urmă, acest exercițiu bugetar va fi unul încununat de succes. Încununat de succes. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Cemeta pentru această declarație în numele Comisiei și vă mulțumesc uh, foarte mult că v-ați ținut de uh, timpul de vorbire alocat. E un lucru foarte important. Iată, uh, avem aici o dezbatere inițiată, inițială, iar adevărata dezbatere parlamentară va avea loc după deliberările din grupul COCOBU. Domnul Șurian, acum trei minute. Domnule președinte, domnule secretar de stat, Domnule comisar, mă voi folosi de prilejul de a vorbi în limba mea maternă, pentru că sper că în curând acest drept de a se exprima în limba maternă va fi eh, conferit eh, tuturor în întreaga Europa și că nu va exista eh, acest impediment de a mă folosi în limba mea maternă nici în Slovacia. Este un această dezbatere este un prilej de a revizui uh, proiecțiile noastre bugetare uh, de o manieră uh, revoluționară. În februarie v-ați expus prima dată punctul de vedere ne-am făcut speranțe atunci când am observat că există un consens oarecare între Consiliu și Comisie. Totuși, regretăm că cuvintele frumoase n-au putut fi traduse și în cifre corespunzătoare. Evident că nimeni nu este de acord cu, mulțumit cu bugetul Uniunii Europene. Pentru statele membre, acest buget este o povară, însă pentru Uniunile Europene, Uniunea Europeană și ambițiile noastre europene nu este suficient. Continuăm să cheltuim foarte mult pentru agricultură, dar în același timp producătorii din sectorul lactatelor sunt afectați de o criză extraordinar de mare iar în ce privește diferențele între diferite regiuni, ele cresc, nu se reduc. Cercetătorii uh, școliți în Uniunea Europeană lucrează în afara Uniunii Europene, astfel uh, cercetarea și inovarea rămân în urmă. Speram ca această criză să fie prilej pentru a ne reface rândurile, pentru a ne restructura inclusiv uh, proiectele bugetare. Am sperat ca acest buget să fie utilizat uh, nu doar uh, fără uh, corupție și cu maxim de transparență, ci să, ca acest buget să arate și rezultate. Ce vom face acum? Vom încerca să ajustăm acest proiect bugetar astfel încât să lansăm mesaje clare către populație. Vrem să creștem acele capitole care ne vor ajuta în gestionarea crizei actuale. În acest sens, Eh, dorim ca eh, să ne confruntăm foarte clar cu provocările crizei economice, cu provocările eh, reprezentate de modificările climatice. Nu vrem să vorbim despre miliarde de euro, nu, vrem să vorbim despre eficientizare a cheltuielilor bugetare, astfel încât Eh, cetățenii noștri să observe că ceea ce facem noi este, nu este să cheltuim în mod inutil niște bani, ci este într-adevăr o modificare eficientă. Pentru asta vă cerem noi sprijinul, Comisia și Consiliul. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnule Șurian. Domnul Vladimir Manca, următorul raportor. Trei minute. Vážený pán štátny tajomník, vážený comisar. Mulțumesc, domnule președinte, eh, cred că putem fi cu toții de acord că în acest proiect de buget al Parlamentului European noi trebuie să ne concentrăm asupra misiunii noastre principale, și anume munca noastră de legiuitori toate cele ce nu au nimic de a face cu misiunea noastră trebuie să dispară din buget pe cât posibil. Forma finală a bugetului va apărea din uh, reuniunea de conciliere de astăzi de la biroul Parlamentului și uh, COBU. Aș dori să mulțumesc uh, reprezentanților grupurilor politice. În uh, întâlnirea de ieri a COBU, ei au susținut propunerile pentru reducere bugetare și o utilizare mai bună a resurselor financiare. Putem uh, vedea că încă există neajunsuri, poate nu totdeauna am făcut uh, tot ceea ce se putea face pentru un, uh, o bună gestionare. De exemplu, ge, securitatea acestei clădiri în Strasburg. Știți că venim aici patru zile pe lună și până recent aceste clădiri erau păzite în continuu, 365 de zile pe an. Uh, Uh, sigur, acest, uh, această anomalie a fost identificată și s-au luat uh, măsurile necesare, economisindu-se astfel mai mult de 2 milioane de euro pe an. Sau Curtea de Conturi a identificat alte anomalii în sectorul traducerilor. Mm, există o lipsă de comunicare, de planificare în legătură cu capacitățile de traducere. Instituțiile care au nevoie de, tra- de traducere au locuri, de, mă rog, uh, se fac angajări externalizate, dar nu întreabă celelalte instituții dacă și-au uh, atins limitele în uh, materie de personal. Noi propunem ca 5% din banii dedicați traducerilor să fie puși în rezervă. Asta cu condiția ca instituțiile să poată dovedi că au uh, utilizat corespunzător capacitățile existente, ceea ce ne va permite să economisim circa 11 milioane de euro. Există un numitor comun aici. Nu avem destui auditori independenți care să ne spună cum uh, sunt managerizate resursele. Ieri, în cadrul uh, întâlnirilor grupurilor politice, s-a dovedit voința politică de a îmbunătăți lucrurile și sper că așa se va proceda în continuare. Uh, bugetul pentru clădiri e unul din uh, principalele subiecte de uh, discuție și îngrijorare. În trecut, nu s-a acționat întotdeauna eficient în cumpărarea și închirierea de clădiri. Conform curții de conturi, instituțiile nu cooperează suficient și de aceea am solicitat administrației Parlamentului să vină cu un document strategic pe termen mediu și lung în acest domeniu. Aici, în uh, Parlamentul European și în alte instituții, avem nevoie de o politică comună în domeniul acesta al cumpărării și închirierii clădirilor și avem nevoie de o mai bună cooperare. Mă bucură faptul că Consiliul a adoptat uh, acest lucru ca o prioritate și mulțumesc secretarului de stat pentru acest lucru. Da, uh, mulțumim, spune președintele, mulțumim și acum are cuvântul președintele Comisiei pentru Bugete, domnul Lamassu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să felicit pe domnul Șemeta pentru confirmarea obținută ieri a numirii domniei sale uh, în calitate de comisar pentru buget. Suntem convinși că vom avea cu dânsul uh, relații de aceeași calitate ca cele pe care le aveam cu predecesorul său și îi urăm o carieră politică la fel de strălucitoare ca cea a doamnei Gribuscaite. Domnule președinte, trecem printr-o perioadă de criză la nivel mondial Uh, se pregătesc mari întâlniri diplomatice, dar e vorba și de o perioadă de incertitudini uh, în cadrul Uniunii Europene. În această perioadă, Comisia pentru Bugete va căuta să aibă o atitudine de cooperare. Raportorul nostru a spus deja acest lucru. Regretăm reducerile făcute de Consiliu uh, uh, la propunerile Comisiei, dar în același timp înțelegem că starea finanțelor publice din statele membre nu le permite în anul acesta să facă progrese și mai mari. În ce privește bugetul pentru 2010, după cum s-a spus deja, avem o obligație de rezultat și anume încheierea finanțării tranșei pe 2010 a planului de redresare. Știm că vor fi necesare redezvoltări, uh, dar acestea nu pot privi și alte priorități politici care fusese decise împreună de Parlament și Consiliu. Dar dincolo de orizontul 2010, Parlamentul va dori să înceapă o muncă în comun împreună cu Comisia și cu Consiliul, cu președinția suedeză și viitoarea președinție spaniolă, pe trei mari subiecte de viitor. În primul rând, sigur, dacă lucrurile se desfășoară cum dorim noi în Irlanda, punerea la punct a procedurii calendarului și a metodelor de lucru Uh, care vor decurge din aplicarea tratatului de la Lisabona. În al doilea rând, revizuirea perspectivelor financiare la jumătatea uh, legislaturii între decizia, hotărârea comună a cadrului uh, financiar multianual în mai, luată din mai 2010 și până astăzi s-au petrecut o criză financiară puternice tensiuni la prețurile de energie și materii prime și chiar a prețurilor alimentare, negocieri în privința schimbărilor climatice și, din păcate, s-a petrecut și eșecul astăzi evident al strategiei de la Lisabona. Deci e vorba de o revizuire profundă multianuală. De acest lucru avem nevoie și acesta va fi primul șantier al Comisiei Executive. Și uh, cel de-al treilea subiect, reformarea resurselor de alimentare a bugetului european. Știam acest lucru dinaintea crizei, niciun stat membru nu mai vrea să plătească cheltuielile Europei și de când a intervenit criza, niciun stat membru nu mai poate să plătească aceste cheltuieli. Deci, contribuțiile financiare pentru redresarea economică vor reprezenta doar uh, 3 la mie din PIB-ul Uniunii Europene. Și uh, suntem uh, convinși că acesta este un subiect foarte dificil. Parlamentul European uh, lucrează pe acest subiect încă de patru ani împreună cu parlamentele naționale și sperăm să putem propune anumite direcții de lucru pentru ca încă de anul viitor să pornim o dezbatere pe această temă. Mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc, uh, mulțumesc domnule Lamasur și Acum, uh, iată, ați prezentat foarte clar poziția Parlamentului, iar acum uh, dau cuvântul domnului secretar de stat Lin Blad din partea Consiliului să intervină. Vă rog. Ja, tack så hemskt. Just det. Tack så hemskt mycket. Jag ska bli, bli, bli, bli kortfattad.